cereri de uh, nominalizarea unor noi persoane în comisii și delegații. Uh, numele persoanelor respective se află în uh, procesul verbal al ședinței. În cazul în care nu vor exista obiecții,